Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor fondul de investiții pe termen lung a fost uh, definit ca un nou vehicul financiar care va da posibilitatea investițiilor private să fie canalizate în economia uh, europeană. Uh, LTIF-ul este un instrument crucial pentru a redresa economia europeană și pentru creștere, pentru a promova ocupare și competitivitate. Sunt foarte mulțumit cu rezultatul eforturilor grupului nostru de a evita speculațiile și paralizările paradisurile fiscale și să ținem cont de strategia 2020 privind ocuparea și obiectivele sociale. Acest raport va avea rezultate concrete pentru că se axează pe economia reală. De asemenea, garantează posibilitatea pentru mici investitori de a participa la fond cu protecția necesară, cum este uh, clauza de um, de uh, recuperare uh, rapidă. Mulțumesc, domnule președinte. Sulica. Vă mulțumesc, domnule Frunzulică. Are cuvântul uh, domnul Marias, doamna Marias. Κύριε Πρόεδρε, to vasico problema de σύγχρονης οικονομικής liturgias. Mulțumesc. În funcționarea economiei de astăzi, Uh, finanțarea economiei joacă un rol foarte important și să... Dar nu putem, putem să avem o economie casino care investește în produse financiare și nu în economia reală. Asta fiindcă se dorește realizarea de profituri maxime. Iată de ce capitalurile circulă și schimbă proprietarii în timp foarte scurt, iar sărăcia crește. Trebuie să facem ceva. Avem uh, nevoie de legislație care să interzică băncilor să fie un element al acestor economii de casino. Trebuie să există o diferență între băncile comerciale și băncile de credit, fiindcă doar așa putem avea capitale pentru investiții pe termen lung în infrastructură și IMM-uri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Marias. Are cuvântul domnul Glesos pentru un minut. A colegii Glesos. Domnule Glăsos. Πριν από 2.300 χρόνια ο Μένανδρος είχε δηλώσει ότι în mult, uh, deja de mult timp, de mii de ani, s-a spus că creditele uh, transformă oamenii în uh, sclavi. Este o formulare accentuată și mai mult de Plutarh. Dacă te îndatorezi, devii uh, suma ist- istoriei și cred că criza din Grecia a fost una uh, deosebit de gravă pentru țara noastră. S-a făcut totul pentru a salva băncile. Uh, Însă um, foarte mulți oameni au, au, au de suferit, au fost închise foarte multe întreprinderi, foarte mulți cetățeni s-au sinucis și aceasta este situația cu care se confruntă Grecia astăzi ce, ce anume urmează să financeze aceste fonduri? Cine va avea de câștigat? Populația sau uh, băncile? Permiteți uh, elenilor să-și ia soarta în propriile mâini. Vă mulțumesc, domnule Glesă, să are cuvântul domnul Kelly. Bună dimineața, domnule președinte. Domnul uh, raportor Lamasur, trebuie felicitat. Întotdeauna când însul se ocupă de un raport, acesta este de excelentă calitate. Iar acesta, în legătură cu fondul de investiții pe termen lung, este un raport foarte important. Astfel, Uniunea Europeană poate ieși din recesiunea economică prin investiții pe termen lung. Și uh, toți cetățenii pot avea de câștigat în urma acestor investiții. Trebuie să începem acum să studiem posibilitățile de investiții în energiile regenerabile și în industria turismului. Putem face multe pentru a dezvolta acest domeniu prin investiții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly. Are cuvântul doamna Grapini.

Mulțumesc, doamnei Gravini. În mod normal, aplic principiul cine în momentul în care este numit nu e prezent în sală, nu mai primește cuvântul, dar și eu am fost surprins să constat că domnul uh, Gualtieri nu era prezent în sală, a ieșit doar foarte puțin. Deci în încheierea uh, procedeului, că știai, colegul Swain. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului, domnul Lamasur, a desfășurat o activitate excelentă, susțin teza sa că investițiile Uh, nu uh, uh, urmăresc neapărat indicatorii de îmbunătățire economică în Europa. Dacă dorim să stimulăm planul Juncker, atunci trebuie să facilităm investițiile europene pe termen lung. Asta va putea să încurajeze economia. Și acest lucru este foarte bine, pentru că în felul acesta proiecte importante vor fi uh, finanțate în sectoare uh, importante cum uh, ar fi infrastructura mai ales uh, este importantă infrastructura pentru o țară cum este Slovenia, care nu dispune de o infrastructură eh, suficient de bună și are probleme în modernizarea eh, căilor eh, rutiere, de pildă. Deci trebuie să stimulăm în felul acesta economia europeană și să nu investim în bănci. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Sfer. Încheiem în felul acesta procedura intervențiilor spontane și acum are cuvântul doamna comisar Vestager. Like your... Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Noi la Comisia Europeană suntem cât se poate de angajați pentru a ne asigura că investi... fondurile de investiții pe termen lung vor fi disponibile cât mai curând. Așa cum toată lumea a subliniat, avem nevoie de investiții pe termen lung acum. Conlucrăm cu um, supraveghetorii pieței și lucrăm asupra regulilor de implementare care să reflecte intențiile textului pe care dumneavoastră le-ați dezbătut astăzi aici. Și, sigur, sperăm și contăm pe cooperarea dumneavoastră permanentă pentru ca acest document să devină un succes. În încheiere, Fondul de investiții pe termen lung este un pas concret pentru o uniune a pieței de capitaluri și avem nevoie de o piață unică a capitalurilor funcțională pentru a susține economia reală, pentru IMM-uri, pentru ca toate tipurile de afaceri să prospere. Iar împreună am creat un uh, cadru robust care să permite să garanteze investitorilor că lor se vor duce în creștere durabilă în economia reală. Proiectele, companiile, mici sau mari, vor căpăta încredere că se pot baza pe aceste capitaluri, pe aceste investiții și asta pe termen lung. Și așa cum multe dintre dumneavoastră au menționat, toate aceste aspecte sunt complementare. Vom avea și investiții publice, împrumuturi bancare și alte tipuri de fonduri pe care să ne bazăm și vor exista și restricții. Deoarece regulamentul împiedică investițiile în state terțe care sunt identificate cu risc înalt sau care sunt jurisdicții non-cooperante. Statele terțe trebuie de asemenea să accepte modelul OCDE pentru taxare. Fondurile europene și regulamentele lor uh, se supun acelorași um, considerente. Un alt element important din punctul meu de vedere este că doar investițiile în sectorul imobiliar, bună oară, fac parte din investițiile pe termen lung. În fine, așa cum mulți dintre dumneavoastră au, spu, au făcut-o, doresc să mulțumesc încă o dată domnule raportor, domnul Lamasur și raportorilor din umbră pentru angajamentul lor, așa încât acest document legislativ deosebit de important să devină o realitate practică și funcțională pe care să ne putem baza de acum înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnei comisar Vestager, și în finalul dezbaterii, raportorul, domnul Ramasur. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi însușesc excelentele concluziile doamnei comisar și doresc să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au adus sprijinul lor, mai ales raporturilor din umbră, Comisiei Europene și președinției italiene, care a fost foarte eficientă pentru a permite încheierea dialogului nostru. Aș putea să-l asigur pe colegul nostru că, bineînțeles, asigurarea unei cote de 60% din investiții obligatorii în Europa nu a fost uh, reținută pentru că, mm, până la urmă, nu 60%, ci 100% din investiții sunt consacrate unor proiecte europene. Dacă colega noastră, doamna Matias, ar fi fost încă prezentă, aș fi asigurat-o spunându-i că acest uh, fond de investiții pe termen lung vom încuraja exact opusul economiei de tip casino. Ideea este să luăm banii acolo, de acolo unde există și să-i dedicăm creării de locuri de muncă și dezvoltării economice prin investiții pe termen lung. Dacă domnul Mono ar mai fi încă în țară, l-aș asigura și pe el că băncile vor continua, mai ales uh, în țara noastră, în Franța, să financeze întreprinderile mici și mijlocii în același ritm ca și în anii trecuți, dar nu e suficient pentru a relansa economia în întreaga Uniune. Și aș încheia printr-o recomandare, adresându-mă statelor membre. Este evident că aceste fonduri nu vor fi atrăgătoare decât dacă uh, le facem noi uh, frumoase, să spun, dacă le oferim regimul fiscal cel mai favorizat în statele noastre. Avem nevoie de acest lucru pentru a ne asigura că aceste fonduri vor fi o reușită și dezbaterea de astăzi a arătat cât de necesare sunt aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg Lamasur. În felul acesta încheiem dezbaterea.